Welcome to the afternoon meeting. Bine ați venit la reuniunea de după amiază la, la comisiei noastre, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. E o reuniune foarte importantă în cadrul căreia vom avea discuții cu reprezentanții președinției letone, doamna Dana Ozola, care ne va prezenta prioritățile letone și ne va răspunde la întrebări. Propun să așteptăm câteva minute până uh, vin și restul colegilor. Sunt niște întâlniri care s-au um, prelungit puțin. Domnule Aconsari, vreți să vă referiți la un subiect uh, care va mai fi abordat în această după-amiază? Colegul nostru Iaconsari, colega noastră Iaconsari s-a ocupat de negocierile în trialog um, pe codul VAMAL și ne va oferi câteva informații. Întotdeauna când se încheie un trialog, uh, reprezentantul nostru, responsabilul nostru, vine în comisie și ne oferă câteva informații. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să vorbesc în limba mea. N-am putut dimineața și a fost foarte greu. Prin urmare, doamnă președintă, stimați colegi, Tämä kohtuullisesti, kohtuullisen teknisesti vaikea faili on nyt saatu päätökseen ja voin tosiaan... One moment, Lisa, the Deocamdată s-a întrerupt uh, interpretarea. Yes, I, I can hear you now, so maybe we can start again. Thank you. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Prin urmare, înainte de vacanța de iarnă, prin urmare, înspre finele președinției, președinției italiene, Consiliul a aprobat propunerea de compromis din partea comisiei noastre și am reușit să ajungem la un acord în urma a trei um, discuții tripartite. Și, cum am spus, regulamentul acesta este unul uh, tehnic și vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, care au făcut eforturi și care ne-au um, ajutat să ducem la bun sfârșit toate aceste discuții tehnice. A trebuit să reconciliem uh, partea care ține de protecția datelor cu cea care ține de nevoia de a combate frauda fiscală dat fiind că trăim acum în totalitate în epoca digitală, uh, trebuie să trecem și în ceea ce privește mm, deplasarea bunurilor și serviciilor și, cum am spus, a fost foarte greu să ajungem la un echilibru acceptabil între cele două aspecte. Iniția, inițial, Parlamentul dorea ca baza de date să conțină informații referitoare la uh, Uh, bunuri care intră sau sunt în tranzit prin Uniunea Europeană, însă am sugerat ca după o perioadă de 2 ani, după intrarea în vigoare a regulamentului, să analizăm posibilitatea de a introduce în această bază de date și informații referitoare la export. Pe durata negocierilor, Comisia a arătat că există o serie de bunuri, o serie de categorii de bunuri care sunt uh, destul de vulnerabile la practicile fraudulente. Reprezentantul Olaf, de exemplu, ne-a sugerat că s-ar putea să pierdem în fiecare an 100 de milioane de euro în taxe vamale și accize datorită activităților fraudulente, în mare parte legat de tutun. Împreună cu raportorii din umbră, am propus Consiliului o soluție de compromis, astfel încât să avem datele referitoare la export incluse în baza de date, însă doar datele referitoare la bunurile acestea vulnerabile la fraudă, adică tutun, produse din tutun, alcool și produse pe bază de uleiuri minerale și am hotărât că în textul regulamentului propriu-zis vom stabili care sunt aceste bunuri vulnerabile. Am avut câștig de cauză de asemenea în ceea ce privește sugestia noastră referitoare la o perioadă de timp mai scurtă în care statele membre să transmită aceste informații. Această propunere urmărește să faciliteze sarcina Comisiei de a acționa rapid pe baza informațiilor respective. Cum am spus, toate acestea s-au întâmplat înainte de vacanța de iarnă. Înainte de vacanța de iarnă, Consiliul a fost în sfârșit de acord cu această propunere de compromis și am uh, stabilit că, în primul rând, e nevoie de legislația corespunzătoare care să ne ajută să combatem frauda în acest domeniu. În același timp, însă, trebuie să avem în vigoare, să avem în vedere și aspecte referitoare la protecția datelor și protecția activităților comerciale. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru implicare și doamnei Styler, care a condus trialogul și sper că vom reuși să aprobăm rezultatul acestui trialog în cadrul unui vot care se pare că urmează să aibă loc în luna februarie. Cam asta este povestea acestor discuții. Mulțumim foarte mult pentru informații. Încă o dată ne cerem scuze pentru faptul că azi dimineața nu ați avut interpretare din limba finlandeză. Iată cum s-a rezolvat. Propun să trecem acum la uh, prezentarea priorităților președinției letone, cu excepția cazului în care cineva vrea să comenteze pe acest subiect care tocmai a fost prezentat, sau dacă nu, revenim la el mai târziu. Avem alături de noi ministrul leton al economiei, doamna Dana Ozola, care ne va prezenta prioritățile președinției letone Am onoarea de a o fi întâlnit pe doamna ministru deja de două ori și pot să spun că sunt extrem de impresionată de activitatea sa, de cunoștințele și experiențele pe care le aveți și care vor uh, fi folosite în folosul președinției Consiliului. Aș vrea să vă rog, stimați colegi, să vă semnalați cât mai repede posibil dorința de a interveni cu întrebări. Uh, o să vă notăm numele. Bun, se pare că toată lumea dorește. O să încercăm să avem o sesiune de întrebări-răspunsuri cât mai eficientă. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Înainte să trecem la întrebări, dați-mi voie să vă fac o scurtă prezentare cu prioritățile președinției letone. Înainte să devin ministru al economiei, eu am fost membru al Parlamentului, am fost aleasă uh, în Parlamentul Leton în 2010, într-un moment în care țara noastră trecea prin niște provocări economice destul de grave și știu că este important să ai o atitudine proactivă, să iei decizii tranșante care să ajute la consolidarea economiei în același timp, însă, răspunzând și explicând acele, aceste lucruri și societății. Și de aceea vă înțeleg foarte bine rolul, care este unul foarte important, și anume salvgardarea intereselor economice ale consumatorilor, reducerea barierelor în calea comerțului și simplificarea legislației pentru a crește competitivitatea pieței unice. Acestea sunt, de altfel, obiective comune acestea le urmărim și noi pe durata celor șase luni de președinție letonă. Obiectivul care ține de piața unică este una dintre prioritățile Consiliului încă din 1993, uh, când 12 state și-au uh, înlăturat frontierele interne și când am constatat că piața internă este benefică pentru cetățeni și companii, uh, de la bilete de avion mai ieftine până la taxe de roaming scăzute și libera circulație a bunurilor în acest spațiu unic. Suntem uh, regiunea cu cel mai mare PIB din lume sau printre cele mai mari și astfel putem atrage investiții străine direct extrem de importante. Însă sunt sigură că putem face eforturi și mai mari pentru a finaliza piața unică și pentru a um, duce astfel la creștere concretă care la rândul său să dea naștere la locuri de muncă durabile. Lucru foarte important pentru Europa. Președinția letonă Uh, dorește să fie un mediator constructiv care să se implice în toate aceste activități, așa cum uh, vedeți în simbolul, în logo-ul președinției noastre. Ca simbol ne-am ales imaginea unei pietre de moară uh, care ilustrează eforturi constructive și prosperitate. Fără îndoială, Consiliul European va face tot ce stă în putere pentru a facilita dorințele și ambițiile noului Parlament și ale Comisiei și vom face acest lucru pe baza a trei obiective concrete. Încercăm să înregistrăm progrese, progrese cât mai rapid și mai inteligent posibil Uh, în primul rând, ce ne interesează este o Europa competitivă pentru IMM-uri care să promoveze dezvoltarea industrială. În al doilea rând, Europa digitală care asigură protecție consumatorilor și stimulează inovația în același timp și în al treilea rând, o Europa implicată pentru a consolida rolul UE la nivel global. Acestea sunt prioritățile orizontale ale președinției letone și vreau să vi le explic din perspectiva obiectivelor Consiliului pentru dosarele sectoriale. După cum am spus deja, ne interesează o integrare totală a pieței unice care să asigure un cadru de reglementare eficient bazat pe încredere reciprocă, care să permită libera circulație a bunurilor și serviciilor și care să uh, beneficieze de toate posibilitățile digitale de creștere. Dorim un cadru de reglementare care să elimine bariere și care să nu creeze povere administrative și să dea naștere la noi posibilități. Uh, stimulăm statele membre să implementeze și să pună în aplicare normele pieței interne și pentru asta e nevoie de o mai bună guvernanță, o viziune clară asupra modului în care aceste mecanisme pot funcționa mai bine pentru cetățeni și instituții. Succesul pieței unice depinde în mare măsură de încrederea reciprocă și credem că principiul recunoașterii reciproce trebuie să capete un rol mai important și, în acest sens, trebuie să facem tot uh, ce este necesar pentru ca acest lucru să se întâmple. Cred că uh, ridicarea nivelului de conștientizare în acest sens este foarte important. Apoi, piața unică pentru servicii și bunuri trebuie să fie integrată în totalitate uh, pe baza implementării directivei privind serviciile și a acțiunilor ulterioare în sectoarele cheie. Adică dorim să avem o abordare sectorială începând de la serviciile în domeniul afacerilor, construcții și apoi serviciile retail. Și de asemenea lucrăm și la piața digitală unică. După cum am spus, avem abordări sectoriale și orizontale. Abordarea digitală trebuie să fie un element cheie este un exemplu la care o să revin puțin mai târziu, la această piață unică digitală. Având în vedere Consiliul Concurenței din martie, uh, se uh, estimează că vom avea uh, niște concluzii ale Consiliului privind politica pentru piața unică. Atenție vom acorda de asemenea pieței unice digitale. Există două abordări posibile din perspectiva consumatorilor, care trebuie să poată cumpăra în siguranță produse și servicii digitale și să le folosească oriunde s-ar afla. Și pe de altă parte, le interesează și întreprinzătorii care trebuie să poată inova și acționa oriunde își doresc în Uniunea Europeană, acționând în siguranță și cu încredere. Și așteptăm în acest sens pachetul din partea Comisiei privind piața unică digitală, care va fi publicat în mai anul acesta. În acest sens, avem o reuniune a ministerilor, o reuniune informală a ministerilor pentru concurență, care se vor întâlni în Riga la, în luna martie pentru a discuta chestiuni din acest domeniu și fără îndoială și eh, președinta comisiei dumneavoastră ni se va alătura. Apoi dezbateri referitoare la chestiuni care țin de piața unică vor fi discutate în Consiliul din mai și intenționăm să organizăm o serie de evenimente formale și informale pe durata acestor șase luni, axate pe chestiuni și aspecte digitale, mai ales pe 17 și 18 iunie, când vom avea în Riga a cincea adunare digitală pentru a vedea cum putem construi o economie și o societate cu adevărat digitală. Vedeți, uh, stimați colegi, că avem o activitate destul de intensă care se axează pe piața unică și sperăm că astfel vom putea contribui și noi la sarcina noastră comună de a stimula, stimula capacitatea de investiții. Mă refer aici la planul de investiții al Comisiei pentru Europa, sub forma celui de-al treilea pilar, ca funcția pieței unice și anume să construiască un mediu care să stimuleze investițiile. Și asta face parte și dintre investiții și dintre activitățile INCO, fără îndoială. Cadrul de reglementare trebuie să fie unul atrăgător pentru investitori și trebuie să asigure funcționarea fără probleme a pieței unice, să creeze un mediu predictibil și transparent. M-am referit la chestiunile orizontale și acum o să abordez uh, prioritățile Consiliului din perspectiva legislativă.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 Fiecare dintre ele reprezintă o piesă a unui puzzle care este piața unică și cred că trebuie să progresăm în toate, uh, din aceste, toate aceste obiective. Mai întâi trebuie să finalizăm dosare asupra cărora s-a ajuns deja la un acord în uh, cadrul președinției italiene, în special uh, regulamentul și dosarul ICOL privind asistența reciprocă în chestiuni vamale și agricole și aici aș dori să mulțumesc raportorilor, Hnolova, doamna Hnolova și doamna Sari pentru eforturile depuse. Apoi vreau să mă refer la dosarele la care dorim să înregistrăm rezultate, și anume directiva privind pachetul de călător- pentru călătorii. Negocierile vor începe în curând și sperăm să ajungem la un acord undeva la sfârșitul lunii mai. Prin urmare, așteptăm uh, o cooperare strânsă cu domnul raportor Colin Langens. Noi considerăm că acesta este un text legislativ foarte important. Apoi, uh, instalațiile uh, de cablu și aparatele um, pe bază de gaz, Aici vom înainta și pe baza progreselor înregistrate de președințiile anterioare și suntem gata de negocierile uh, tripartite cu Parlamentul oricând uh, acesta primește un mandat, sperând să ajungem la un acord de primă lectură. Așadar, sperăm ca și aici să cooperăm în uh, îndeaproape cu raportorii, doamna Ford, doamna Styler, în ceea ce privește măsurile uh, legate de siguranța rețelelor și a informațiilor, sperăm să ajungem la un acord atât în Consiliu cât și cu Parlamentul European în timpul președinției noastre și aici, din nou, sperăm într-o strânsă cooperare cu domnul Schwab. De asemenea, sperăm să cooperăm în mod constructiv și cu doamna Cianslova, fiindcă dorim să finalizăm și dosarul privind directiva referitoare la accesibilitatea la sistemul um, web. Apoi uh, trecem la dosarele puțin mai problematice și anume pachetul privind supravegherea uh, pieței și, a, și siguranța produselor. Vom reîncepe discu discuțiile uh, de îndată ce vom avea studiul tehnic privind uh, costurile și beneficiile acestei propuneri. Uh, doresc să mulțumesc raportorilor care se ocupă de acest pachet și sperăm ca în timpul președinției noastre să începem uh, dialogul tripartit și pe acest pachet. Apoi, discuțiile vor fi reluate vis-a-vis -vis de transferul vehiculelor înmatriculate în alt stat membru pentru a continua lucrările uh, și la această inițiativă foarte importantă pentru societate Sperăm să cooperăm strâns cu doamna Cerensova și pe acest dosar și în sfârșit vom încerca să găsim un punct de vedere comun vis-a-vis -vis de cadrul juridic pentru uh, încălcările vamale, astfel încât să ajungem la un text de compromis. Vedeți, dragi colegi, uh, atât noi cât și dumneavoastră avem foarte mult de lucru pentru a uh, face să crească piața unică. Toate aceste dosare sunt foarte importante pentru piață și pentru consumator și sperăm la rezultate tangibile. Procesul legislativ uh, aici, la nivel european, e ca un joc de șah, aș spune. E nevoie de doi parteneri. În cazul acesta, Consiliul și Parlamentul și fiecare dintre noi trebuie să își uh, facă mișcarea într-o anumită perioadă de timp pentru ca jocul să fie unul reușit. Și în încheierea intervenției mele aș dori să vă prezint și câteva evenimente cheie planificate în timpul președinției noastre în uh, Riga. Pe lângă uh, adunarea digitală pe care am menționat-o deja, vor mai fi multe alte evenimente, cum ar fi Forumul Piaței Unice în 26 martie, Ziua Consumatorului la sfârșitul aprilie și o conferință pentru accesul la finanțare undeva în la mijlocul lui iunie. Uh, motiv pentru care dați-mi voie să repet invitația uh, de a participa la toate evenimentele noastre. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție, subliniez încă o dată dorința noastră de a colabora cât mai strâns cu dumneavoastră și cred că mă voi opri aici, așteptând cu mare plăcere și interes întrebările dumneavoastră. Thank you very much, Minister, and thank you for helping us. Mulțumesc frumos, doamnă ministru, și vă mulțumim pentru că ne veți ajuta să deblocăm aceste mișcări de șah atât de complicate, acolo unde ne-am blocat. Sigur, avem și uh, cel de-al treilea partener, Comisia, care trebuie să-și facă și ea mișcările ei. Avem o listă lungă de vorbitori. O să iau câte un reprezentant al fiecărui grup mai întâi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 Okay, so uh, uh um, and oh, so uh, there'll be some O să încercăm să respectăm timpul, deși va fi destul de dificil. Andres, ai cuvântul. Mulțumesc, Vicky, mulțumesc, doamna Raitsniki, sper că vă pronunț corect numele, spune vorbitorul. Reizniețe, spune doamna ministru. O clarificare foarte utilă, dar nu o să repet pentru că sagen. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, iar în numele PP-ului nu pot să fac altceva decât să spun că uh, ne bucurăm și întâmpinăm cu multă simpatie și entuziasm președinția dumneavoastră. Sperăm doar că veți putea să uh, implementați multe dintre cele prezentate astăzi aici. În ceea ce privește uh, siguranța informațională, aș dori să mă uh, concentrez pe acest dosar pentru că noi ne dorim ca după eforturile angajate ale președinției italiene, Um, și după ce am observat că uh, este nevoie de mai multă coordonare ca acest lucru să se întâmple. Așadar, sperăm ca dumneavoastră să puteți acoperi acest necesar de coordonare, astfel încât în următoarele 5 luni, care au mai rămas la dispoziție președinției dumneavoastră, să uh, reușiți să ajungeți la un consens uh, prin intermediul trialogului. Însă este foarte important ca această colaborare pe care o avem în domeniul cyber security și de care avem nevoie, pentru că dumneavoastră probabil ați observat că din partea Statelor Unite. Există eforturi puternice în acest moment de a consolida această colaborare. Ei bine, în acest context, la nivel european, trebuie să încercăm să îmbunătățim colaborarea uh, oficiilor naționale pe care să le aducem într-un cadru comun. În același timp, există o serie de uh, um, adaptări care mai sunt necesare. Parlamentul este dispus să colaboreze cât mai bine uh, dar, în final, trebuie să se întâmple ceva concret în ceea ce privește această strategie a uh, securității cibernetice, mai ales dacă vom reuși să ajungem la un consens. În al doilea rând, domnule ministru, doresc uh, să mă refer la uh, ceea ce ați spus dumneavoastră cu privire la încrederea reciprocă. Este foarte important ca în raportul cu privire la semestrul european să fie abordată și consolidată uh, acest uh, subiect, pentru că această încredere între statele membre se bazează pe faptul că directiva de la Consiliu nu este doar adoptată în comun, adoptată nu înseamnă că uh, ne îndepărtăm de ceva, ne delimităm, ci că prin negocieri comune ne angajăm să implementăm în comun ceva. Așadar, îmi doresc uh, ca competitivitatea Consiliului să își spună aici cuvântul, să discutați cu colegii dumneavoastră, pentru că cred că acest lucru este important în aplicarea uh, legislației europene și că mai este loc de îmbunătățire îmbunătățiri. Mulțumesc! Doamna Gebhardt. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc că ați început cu ceva, um, de fapt un lucru pe care nu îl abordează în același fel ministrii, și anume uh, aspectele pozitive care au fost realizate deja pe piața comună. Este un lucru important, s-a discutat despre taxe, protecția consumatorului, ei bine, acestea sunt întrebări foarte importante și cred că nu trebuie să subapreciem importanța acestor subiecte pentru cetățeni. Noi trebuie să le arătăm mereu uh, care sunt aspectele pozitive pe care le avem aici în Europa. Cred de asemenea că ați abordat câteva subiecte care, din perspectiva noastră a socialdemocraților, sunt importante și dorim să observăm că se realizează informații. E-call, um, călătoriile paușale, siguranța produselor. Ei bine, toate acestea sunt puncte care sunt deosebit de importante pentru noi și sperăm ca aici să putem ajunge la niște rezultate finale sau cel puțin să se înregistreze progrese remarcabile. Dacă ar fi așa, noi am saluta un astfel de progres, pentru că știm că cetățenii așteaptă să se întâmple ceva în această direcție. Aș avea de adresat o întrebare. în contextul încrederii reciproce. Este adevărat, aceasta trebuie clădită în continuare, trebuie dezvoltată. Nu există suficient uh, nici între cetățeni, nici între cetățeni și guverne, nici între guverne. Cum credeți că se poate realiza acest lucru? Și în acest context, cum uh, vedeți dumneavoastră acest principiu al recunoașterii reciproce? Cum îl definiți? Pentru că în spatele acestui termen se găsesc multe idei diferite, multe concepte diferite și mă interesează cum definiți dumneavoastră acest lucru. De asemenea, cum definiți dumneavoastră ceea ce se regăsește în textul Consiliului care a fost publicat. Remove unnecessary burden, eliminarea poverii nenecesare. Ei bine, și aceste concepte sunt interpretabile. Toată lumea va spune, da, trebuie să facem acest lucru. Însă, este vorba despre ce să facem concret. Ce să înțelege concret prin asta? Noi, socialdemocrații, în orice caz, ar spune cât se poate declar că uh, drepturile sociale, dreptul muncii, nu reprezintă astfel de poveri. Însă, cred că alții ar defini lucrurile altfel. Așadar, care este definiția cu care veniți dumneavoastră? Thank you. I'm going to go to Dita Shanza. Ah, Tony. Mulțumesc, Tony. Da, ca un uh, concetățean baltic, vă urez și eu bun venit uh, la președinție, vă urez de asemenea succes și, evident, vreau să vă și felicit. Ați dovedit foarte mult talent și ați dovedit că sunteți dispuși dispusă să împărtășiți acest talent cu comunitatea europeană extinsă. Vă mulțumim pentru acest lucru. Nu am îndoiel că președinția letonă va fi una reușită. În orice caz, puteți, vă puteți baza întru totul pe colaborarea noastră ca lituanieni Um, sunt foarte de acord cu prioritățile președinției de um, avansarea pieței unice digitale și de oferirea unor oportunități care au potențialul să uh, stimuleze o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă pentru Uniunea Europeană. Ca raportor din umbră pentru uh, directiva privind uh, securitatea rețelelor și a informațiilor, sunt dispus să lucrez cu președinția pentru acest text foarte important care va crește securitatea mediului digital. Sper ca această președinție să depună toate eforturile pentru finalizarea acestor negocieri. De asemenea, și DETA vă mulțumește mult pentru cooperare și dorește să lucreze cu dumneavoastră. Suntem aici pentru dumneavoastră și vă dorim mult succes! I don't think there is anybody here from the GUE group. Is that... Nu cred că e cineva de la GUE. Așa e. Doriți să vorbiți pentru verzi? Atunci o să intervin eu scurt uh, din partea conservatorilor. Vă mulțumim frumos pentru prezență și uh, dorim să lucrăm uh, cu dumneavoastră pe uh, agenda privind uh, creșterea digitală, dar, într-adevăr, cred că este important să le amintim oamenilor lucrurile bune care s-au întâmplat, cum sunt zborurile mai ieftine și aceste lucruri care sunt de interes pentru toată lumea. Un lucru care ar fi foarte util ar fi să deblocăm pachetul privind supravegherea pieței pentru a putea oferi o mai mare încredere consumatorilor vis-a-vis -vis de siguranța produselor. Știu că este o sarcină dificilă, dar dacă găsim o cale de negociere și știu de asemenea că sunt părți din pachete pe care le uh, pun în discuție și unele uh, sectoare ale uh, mediului de afaceri, deci asta complică și mai mult lucrurile, dar oricum ar fi foarte util să facem un progres. Apoi, un alt lucru care nu este neapărat în uh, raza noastră de incidență, dar uh, noi avem uh, competență și în ceea ce privește telecomunicațiile, mai ales legat de protecția consumatorilor. Și acolo, predecesorul meu a ajutat la negocieri foarte bune. Au existat niște standarde minime uh, dar acele standarde chiar și așa ar fi clarificat drepturile consumatorilor și dacă putem face progrese și în pachetul privind telecomunicațiile, ar fi minunat pentru a progresa în direcția corectă cu toată agenda pieței unice digitale pe care această comisie o vede ca fiind foarte serioasă, foarte importantă în rolul nostru de uh, a facilita progresul pieței unice. Doriți să interveniți cu privire la uh, problemele aduse în discuție și apoi să luăm o nouă rundă de discuții? Da, voi încerca. Mulțumesc. Începând cu observațiile domnului uh, Schwab și directiva și directiva NESA, după cum spuneam, uh, piața unică digitală este una dintre prioritățile noastre și uh, în timp ce așteptăm uh, strategia din partea Comisiei, vom continua cu dezbaterile, după cum v-am spus, în cadrul Consiliului, dar sunt texte legislative active care trebuie încă finalizate și printre ele sunt mai multe priorități, uh, cum ar fi protecția datelor, telecomunicațiile și directiva privind uh, sistemele, uh, rețele și uh, informații, apoi și reglementările privind drepturile de autor tot aici. Îmi face plăcere să vă informez că acest lucru ține de răspunderea ministrului ministrului de transporturi la noi. Uh, audierea sa, dumnealui a fost uh, de dimineață în Comisia ITRE și dumnealui a, produs, a promis că în februarie Consiliul va ajunge la o decizie astfel încât uh, trialogul să înceapă chiar în martie anul curent. Desigur, trebuie să ajungem la un acord comun cu privire la domeniul său de aplicare, și la uh, reglementările de cooperare între statele membre, pentru că, din câte am înțeles, încrederea nu se stabilește, nu apare peste noapte, ci ea trebuie câștigată, trebuie ajuns la o înțelegere comună, modului în care ea să funcționeze. Da, atunci când vorbim despre încrederea reciprocă, doamna Gebhard a vorbit despre acest lucru, noi considerăm că ea uh, merită o vizibilitate politică mare și ar trebui să aibă un rol mult mai important în construcția uh, pieței unice. Pentru serviciu, uh, sectorul serviciilor ar trebui să ne bazăm pe implementarea directivei privind serviciile și pe un control mai strict din partea Comisiei Europene și vis-a-vis -vis de măsurile de punere în aplicare în baza recomandărilor sale către statele statele membre. De asemenea, sunt necesare și acțiuni suplimentare pentru aprofundarea uh, anumitor sectoare, cum ar fi, cum spuneam, uh, mediul, uh, mediul de afaceri, construcțiile și așa mai departe. păi. uh, în ceea ce privește încrederea, putem vorbi de mai multe lucruri. Mai întâi, transparența procesului decizional. Un exemplu, uh, vis-a-vis -vis de TTIP deciziile ar fi putut fi luate mult mai ușor dacă politicienii ar uh, lucra într-un mod mai transparent pentru a evita speculațiile și aspectele de genul acesta. Mm, mai multe explicații ar ușura mult viața uh, decidenților politici. Da, apoi, dacă vorbim despre guvernanță, despre mediul uh, de afaceri, uh, despre uh, renunțarea la barierele, eliminarea birocrației. Asta este foarte important și pentru IMM-uri, pentru că 99% din companiile noastre sunt reprezentate de IMM-uri. Un exemplu din țara mea. Am avut uh, un uh, program de uh, creare de noi companii. Am uh, cheltuit o mulțime de bani din fonduri structurale și din alte țări, precum Germania, care au susținut Letonia. Am oferit acestor startup-uri uh, sprijin foarte uh, mult, dar în cele din urmă, datorită reglementărilor foarte stricte din Europa, s-au mutat în Statele Unite, pentru că aici nu puteau să-și elaboreze prototipurile din cauza unei birocrații exagerate, din cauza uh, obstacolelor legislative și Statele Unite sunt mult mai flexibile, tocmai pentru că vor să îi ajute pe acești tineri uh, antreprenori. Și, da, în acest caz, toți banii noștri s-au dus acolo și uh, guvernele de aici au pierdut uh, încrederea uh, cetățenilor că pot să asigure un mediu de afaceri uh, favorabil. Uh, dar mediul de afaceri și uh, legislația privind forța de muncă e o problemă dur nu doar la nivel european, ci și o problemă la nivel național, aceea de a găsi un echilibru între uh, mediul de afaceri și forța de muncă, ceea ce nu e niciodată ușor. Siguranța produselor și supravegherea pieței un alt pachet. După cum spuneam, uh, așteptăm uh, cu interes rezultatele analizei Comisiei Europene după care vom uh, accelera activitățile din Consiliu pentru a ajunge la niște concluzii. Pentru că noi chiar credem că pachetele acestea sunt, pachetul acesta este de foarte mare interes pentru consumatori. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule ministru, și eu aș dori să vă urez bun venit și să îmi exprim tot sprijinul uh, pentru angajamentul dumneavoastră față de piața unică și uh, cu privire la uh, programul pe care l-ați prezentat. Redresarea pe care a înregistrat țara dumneavoastră în 2011, una spectaculoasă, a devenit un model ca la carte și, din punctul meu de vedere, a oferit chiar și mai multă credibilitate uh, angajamentului dumneavoastră față de piața unică și față de creștere, nu numai prin uh, reducerea banilor uh, contribuabililor, ci prin mobilizarea potențialului care nu fusese exploatat. Și pentru că ați reușit acest lucru, considerăm că mm, veți putea să uh, mișcați lucrurile în direcția cea bună, mai ales uh, prin intermediul Consiliului pentru Competitivitate. Uh, Uh, prin folosirea banilor contribuabililor pentru a crește, uh, pentru a spori creșterea mai degrabă decât uh, integrarea pe piață. Sunteți angajată uh, și implicată în ceea ce privește toate aceste direcții. Eu am fost raportor și uh, a fost frustrant să observ că din 2006 au existat atât de multe state membre care nu au implementat uh, pe deplin directiva și în același timp știm, pentru că Comisia a făcut o treabă bună în această direcție, că 90% din noile locuri de muncă care au apărut uh, în Europa au venit din sectorul serviciilor. Este absolut uh, absurd și pentru că uh, țara dumneavoastră este una dintre pionieri fermierii care au încercat să promoveze la Consiliu implementarea directivei privind serviciile. Sper că veți reuși să și arătați că bunele practici aduc rezultate, că deschiderea acestei piețe a serviciilor este benefică și că abordarea acestor temeri a temerilor protecționiste care există în multe state membre este un lucru bun. În ceea ce privește uh, piața unică digitală, am avut ocazia să discutăm pe marginea acestui subiect și apreciez acest lucru. Eu aș dori să observ uh, că există o piață unică digitală, de fapt un uh, Act 3, o cea de treia lege cu privire la acest subiect așa cum am avut Act 1 și Act 2. Și sper că veți reuși să consolidați uh, această abordare. Comisia nu a prezentat încă o propunere, însă sper că uh, inovația digitală se știe că merge mai rapid decât politica, așadar va trebui să ne regândim uh, modul în care legiferăm sau nu legiferăm și acest lucru este foarte important și ar trebui să fie esența propunerii Comisiei. Vicky uh, a abordat deja chestiunea importanței pachetului Telecom și a taxelor de roaming cetățenilor le pasă foarte mult despre aceste lucruri și ultimul subiect pe care doresc să-l abordez este cel al managementului deșeurilor. Aș dori să vă întreb, pentru că Comisia retrage acum propunerea sa și vine cu o nouă propunere în acest sens și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre acest lucru și cum putem promova cu adevărat o economie circulară reală. Mulțumesc! Thank you. Robert Marshall. Mulțumesc, domnul Marshall. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministru. Nu o să îndrăznesc să vă pronunț numele, s-ar putea să nu reușesc. Ne bazăm foarte mult pe dumneavoastră, nu, doi, nu doar noi de aici din comisie, ci toți europene. Pentru că piața internă poate ajuta la relansarea creșterii în Europa, lucru de care avem nevoie. Relansarea creșterii economice nu constă doar în dispoziții macroeconomice, doar în aspecte care țin de BCE sau de politica monetară, chiar dacă, sigur, sunt extrem de importante și acestea, ci ține și de economia reală. Și în comisia noastră, IMCO, de asta ne ocupăm noi, de economia reală, de relațiile cu întreprinzătorii, cu IMM-urile și cu consumatorii. Două lucruri aș avea de subliniat. Ați menționat mai multe aspecte importante în prezentarea dumneavoastră. Și eu vreau să vă spun că doresc să se deblocheze dosarul privind uh, produsele de origine controlate, de asemenea să avem o piață cu adevărat digitală, dar aceste două subiecte care par diferite aparent sunt de fapt complementare. Digitalul este viitorul, lucrurile evoluează foarte repede și uh, în ceea ce privește sistemul de privind originea produselor, este un element esențial pentru încredere, securitate și înțelegerea pe ansamblu a economiei. Prin urmare, cele două subiecte nu sunt antagoniste, din păcate eu aș spune că sunt complementare, reprezintă imaginea ale aceleiași economii care evaluează din ce în ce mai repede în domeniul virtual, în domeniul digital, dar în același timp și o economie reală, palpabilă. Și de aceea vreau să promovez aici ideea că cele două noțiuni sunt absolut complementare pentru piața internă. În ceea ce privește produsele de origine, deja le-ați menționat, știm cu toții că este un dosar extrem de complicat um, în discuții în Consiliu. Acolo lucrurile sunt complicate, președinția italiană n-a reușit să deblocheze discuțiile. Știu că dumneavoastră ați vorbit de mai multe ori despre acest subiect în comisie și în Consiliu și sperăm să ajungem la un mandat de negociere cu noi, cu Parlamentul, fiindcă, evident, uh, așa trebuie să se întâmple lucrurile pe plan legislativ. Și în ceea ce privește actul digital, vreau să subliniez un aspect care poate ne, ar trebui să se bucure de mai multe clarificări. Uh, ați menționat digitalul uh, predefinit. E o noțiune care mă sperie oarecum, fiindcă lucrurile evoluează foarte repede cu e-comerțe, administrație și chiar uh, sistemul bancar electronic. Asta înseamnă că lucrurile vor evolua poate prea repede Uh, și nu o să reușească să țină pasul cu ele și un grup de consumatori și anume cei uh, mai în vârstă care vor fi lăsați deoparte? Sperăm să nu se întâmple asta și acest sistem al digitalului predefinit uh, riscă să simplifice lucrurile prea mult, să evoluează prea repede în ceea ce privește drepturile consumatorilor, drepturi care au fost obținute pe baza eforturilor noastre și pe baza eforturilor făcute la nivel național. Iată deci două aspecte pe care vreau să le subliniez, încă o dată spunând că principalul meu masaj, mesaj este că trebuie să ne ocupăm de uh, produsele de origine controlată și economia digitală care să evoluează împreună este ceea ce ne trebuie pentru a readuce încrederea consumatorilor. Mulțumesc. Take, I'll uh, take groups of three, so Maria Grappini will be the next one. Doamna Grapini. Doamna președintă, doamna ministru, aș vrea să vă pun foarte multe întrebări, dar mă opresc la trei pentru că sunt mulți colegi care vor să vă întrebe. În primul rând vreau să vă felicit și pentru cariera dumneavoastră din țara dumneavoastră și acum pentru că veți face parte din uh, echipa care va conduce consiliul șase luni. doamnă ministru nu am niciun motiv să mă îndoiesc că e adevărat ceea ce vreți să faceți pe mine mă interesează dacă uh, puteți să ne împărtășiți cum puteți să faceți ceea ce doriți pentru că uh, toți suntem de acord că ceea ce ați spus este foarte bine gândit. și vă pun cele trei întrebări. Uh, sigur cetățenii vor decizii mai repede noi parlamentarii care venim din țările noastre vrem decizii mai repede dar istoria arată că la consiliu de foarte multe ori se blochează multe probleme trei lucruri v aș vrea să vă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere nu al consiliului că nu aveți încă cum să l știți uh, legat de etichetarea obligatorie și de acea problemă made in dacă dumneavoastră spuneți că vreți și v ați propus cumpărarea în siguranță cum poate fi asigurată această cumpărare în siguranță dacă nu există o Uh, uh, această etichetare obligatorie. a doua întrebare este dacă vă propuneți față de ceea ce este uh, până în acest moment mijloace măsuri pentru apărarea comercială a pieței interne de produsele non europene necontrolate contrafăcute cu preț de dumping și așa mai departe. piața internă nu poate să crească dacă nu există măsuri de apărare comercială și producătorii mai ales imm urile din uniunea europeană europeană au această concurență neloială. și a treia uh, întrebare mă bucur că ați spus că pentru dumneavoastră imm urile și într adevăr pentru europa sunt importante dacă legat de investiții de planul de investiții juncker aveți o nouă viziune cum vedeți ce propuneți dumneavoastră ca uh, pârghie ca măsuri noi uh, în planul de investiții pentru imm uri? vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes și sper să vă vedem nu numai la început și sfârșitul mandatului ci cât mai des aici la noi în parlament. Uh, um, Mulțumesc pentru întrebările foarte bune pe care mi le-ați adresat. Voi încerca să răspund la toate. Atunci când vorbim despre piața unică digitală, după cum uh, am spus deja, vom uh, avea concluziile Consiliului la Consiliul pentru Competitivitate din martie și sunt câteva aspecte care vor fi uh, pus la discuție cu miniștrii uh, cadrul de reglementare, introducerea uh, dimensiunii digitale by default. Um, au existat îngrijorări cu privire la acest principiu și pot fi de acord că există loc de îngrijorare, pentru că lumea se mișcă rapid și probabil câteva grupuri sociale nu vor reuși să țină pasul. De aceea am dorit să menționăm și un aspect suplimentar care se referă la abilitățile uh, electronice, la uh, învățarea pe durata întregii vieți. La fel s-a procedat și când s-a încercat introducerea e-government sau a altor uh, dimensiuni digitale. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la acțiunile următoare și uh, să încercăm să implementăm uh, educația digitală și abilitățile uh, din acest domeniu. Totul trebuie să înceapă încă din clasele primare. De asemenea, trebuie să discutăm despre educarea celor mai în vârstă. Am un exemplu foarte bun în acest sens, care provine din propria țară. Avem uh, companii care educă persoanele mai în vârstă în ultimii patru ani uh, vorbim despre mai multe mii de persoane mai în vârstă care au fost educate, formate pentru a se descurca online și acum achiziționează online, își plătesc facturile online, folosesc uh, e-banking-ul, numai pentru că uh, s-au așezat și au, fost, uh, au participat la aceste cursuri de formare. Uh, cam acesta este și principiul uh, Digital by Default pe care dorim să îl introducem. În ceea ce privește testul de competitivitate digitală, noi considerăm că acesta ar putea să fie de asemenea o parte a studiului de impact. Un uh, aspect al studiului de impact și cred că acest lucru ne oferă răspunsul parțial la întrebarea domnului Grapini. Este un instrument care ne arată cum să nu ajungem într-o fundătură în ceea ce privește diferite decizii. Cred că uh, impactul, uh, studiul de impact inițial uh, este uh, de importanță decisivă. De aceea am dorit să revizuim REFIT, care este un exercițiu pe care Consiliul, din perspectiva sa, dorește să îl realizeze și dorește să evalueze cu mare atenție studiul de impact din partea Parlamentului și din partea Comisiei. Sigur, nu putem evita toate fundăturile în care s-ar putea ajunge la modul general, însă pentru a atenua uh, conflictele care ar putea apărea la un moment dat uh, ulterior în timp. Atunci când vorbim despre articolul Made in, m-ați întrebat despre punctul de vedere personal. Ei bine, cred că siguranța produselor și supraviețuirea pieței, respectiv acest pachet, este unul dedicat uh, unei protecții mai bune a consumatorilor. Și eu personal consider că nu există țări bune sau țări rele în această privință. Există origini bune și origini mai puțin bune în ceea ce privește procesul de producție. Și acest lucru probabil că este ceva mai important decât etichetarea țării de origine, de proveniență. Dar trebuie să ajungem la un consens în această privință. Aceasta este treaba pe care o avem de făcut. Câteva comentarii cu privire la piața unică digitală și aspectele pe care am dorit să le auzim la uh, Consiliul pe competitivitate. Din perspectiva consumatorului, uh, geoblocking-ul este foarte important, de asemenea protecția consumatorilor online, implementarea, um, calitatea serviciilor oferite, prețul, discriminarea, iar din perspectiva uh, părții de business, eliminarea um, solicitării cerințelor uh, structurale, promovarea înregistrării online a companiilor, de asemenea platforma, realizarea platformei de mm, achiziții comune. E bine, toate acestea sunt treburi uh, asupra cărora trebuie să ne aplecăm. Și aveți dreptate. Numai dezvoltarea pieței unice digitale și a strategiei pentru aceasta ar putea să ajute. Așadar, trebuie să existe o formă clară a acestor uh, acte legislative și vom vedea cum va fi numit acest pachet legislativ uh, pe viitor, însă mulțumim pentru această idee foarte bună care să se numească um, cea de-a treia lege pentru uh, piața unică digitală, Act 3. Președinte, mulțumesc, deci răspunsuri cât se poate de clare cu privire la aspecte complicate. Virginia, apoi doamna Schalda Moser și Stephanie sunt cei trei care vor interveni ulterior. Președinte. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră introductivă și pentru prezența de astăzi aici, în acest moment al schimbării. Ne-ați spus foarte clar că piața unică digitală va fi una dintre prioritățile președinției letone, lucru care nu este surprinzător, bineînțeles. Piața unică digitală trebuie să se construiască, cel puțin din punctul nostru de vedere, pe baza protecției consumatorilor ca prioritate. Trebuie să ne asigurăm că această protecție este respectată pe piața unică digitală și trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește riscul de a redeschide o chestiune care uh, ne-a bântuit mult timp și anume principiul țării de origine care ar putea să revină pe neașteptate când abordăm acest subiect. Se discută despre conținutul numeric și dreptul de autor și atunci apare acest subiect. Sigur, subiectul consumatorilor este unul important, dar trebuie să ne asigurăm că nu, uh, acest lucru nu are impact asupra sursei și asupra remunerării corecte a actului de creație. Și cu privire la cele menționate de Evelyn și cu riscul de a mă opune oarecum curentului din anumite intervenții, Trebuie să avem un cadru legitim care să protejeze siguranța consumatorilor, angajaților, care să garanteze bune condiții de lucru, care să protejeze mediul și, în acest caz, o posibilitate de a simplifica lucrurile pentru companii ar fi ceea ce avem cu directiva servicii sau directiva privind recunoașterea reciprocă a calificărilor, ghișeul unic, administrația electronică, pentru a putea oferi un set de servicii accesibile online, transfrontalier, unui număr cât mai mare de companii și asta pentru cât mai multe proceduri administrative. bunurile rămân niște bunuri tangibile, chiar dacă vorbim despre piața unică, de aceea important este și aspectul vamal, pe care l-ați și menționat dumneavoastră. Avem directiva referitoare la infracțiunile și sancțiunile vamale. Mulțumim, doamna ministru. Cristal Schaldemose, thank you. Doamna Schaldemose. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministră. Sunt raportor pe regulamentul privind siguranța produselor. Am ascultat cu atenție intervenția dumneavoastră. Sunt de acord că trebuie să uh, urmărim îndeaproape studiile de impact prezentate de comisie, însă, în același timp, uh, încercăm să nu avem așteptări prea mari cu privire la acest conținut pentru că vorbim despre o chestiune foarte sensibilă pentru statele membre. Deși s-ar putea să avem anumite idei despre costuri, cred că trebuie să începem de pe acum să lucrăm uh, pe dosar dacă vrem să găsim soluții acceptabile de statele membre, nu să așteptăm uh, rezultatele studiului de impact. În Parlament avem puncte de vedere diferite în ceea ce privește siguranța produselor, în special directiva Made in. Însă am reușit să ajungem la un compromis și cred că și Consiliul poate reuși să facă acest lucru. Parlamentul a trimis un semnal foarte clar Consiliului. Am arătat că suntem uh, gata, suntem dispuși să negociem și suntem deschiși să găsim soluții și pe Meidin. Dar nu vom face acest lucru până nu ne reunim cu toți împreună să negociem. Evident, noi suntem deschiși și dispuși să facem tot ce e necesar. E foarte important ca acest pachet să fie finalizat dacă vrem să ne asigurăm că avem un cadru de acțiune omogen în piața internă europeană și o protecție bună asigurată pentru consumatori. Și încă ceva, ați vorbit despre recunoașterea reciprocă pe piața internă și cred că trebuie să discutăm mai în detaliu această chestiune. În ceea ce privește, de exemplu, Made in, am putea să avem o recunoaștere reciprocă între Europa și Statele Unite, pentru că în Statele Unite deja, în prezent, au un fel de etichetare Made in dacă vă uitați uh, pe iPhone-ul dumneavoastră, vedeți că se spune că a fost proiectat în California și asamblat în China. Poate că am putea începe de aici, poate că asta ar putea să fie un fel de compromis între statele membre și să spunem, haideți să preluăm legislația americană, să începem prin a face ceea ce fac și ei, să recunoaștem, să ne recunoaștem reciproc legislațiile. Spun asta pentru că eu cred că ar putea să fie o parte a soluției care să ajute la un bun compromis între statele membre. Există multe companii care deja exportă în Statele Unite și respectă legislația de acolo. Deci dacă am vrea să ne inspirăm din această legislație, poate că am găsit o soluție. Știu că e dificil și nu spun că n-ar fi așa, dar uh, cred că vom găsi o soluție pe această cale și atunci uh, și cetățenii și companiile vor vedea că, într-adevăr, Uniunea Europeană oferă rezultate, creează o piață internă mai sigură și asigură un cadru de acțiune omogen pentru companii. Mulțumesc! Ivan Stefane Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea priorităților și obiectivelor președinției letone. Am fost încântat uh, cu privire la cele spuse referitoare la finalizarea uh, pieței unice în domeniul serviciilor și în acest sens am și o întrebare concretă referitoare la domeniul serviciilor. În momentul de față avem o directivă privind serviciile din 2009 care nu include toate domeniile, toate serviciile intenționați să extindeți această directivă și să includeți și serviciile care încă nu sunt incluse? Sau uh, ați prefera o abordare mai radicală și să veniți cu un act legislativ absolut nou în acest domeniu? Mulțumesc! Thank you. Uh... Mrs. Rozier, uh... Mulțumesc. Doamna Rozier, Comisia IMCO are o gamă largă de responsabilități și nu toate chestiunile menționate de dumneavoastră țin eh, de mm, sarcinile pe care le am eu ca ministru. Am reținut însă comentariile dumneavoastră și am să le transmit colegilor responsabili cu chestiunile de care eu nu mă ocup. În ceea ce privește cadrul juridic pentru sancțiunile legate de încălcarea prevederilor vamale. Am discutat cu colegii mei care mi-au confirmat că suntem gata să facem eforturi pe acest dosar dificil și ne-ar interesa și evaluarea dumneavoastră cu privire la uh, posibilele modificări ce pot fi aduse pentru a ajunge la un acord. Cred că ar fi foarte important acest lucru. Apoi, pachetul privind siguranța produselor. După cum v-am spus, așteptăm uh, analiza din partea Comisiei am înțeles că nu va fi ușor să se ajungă la un punct de vedere comun, la un acord. Avem și noi ideile pe care vrem să le propunem colegilor în Consiliu, însă trebuie să înțelegem că până la urmă decizia trebuie să fie una comună. Am înțeles în ce ați spus și dumneavoastră și vă vom lua în considerare propunerile. Domnule Stefanici, directiva servicii da. Într-adevăr, este în vigoare din 2009, însă, din câte am constatat, nu a fost uh, implementată în mod eficient. Nu din cauza că n-ar fi incluse toate sectoarele, toate domeniile serviciilor, ci din cauza uh, măsurilor de implementare și a controalelor. De aceea vrem să uh, Uh, îmbunătățim mecanismele de reglementare și control. Asta ne interesează. Și după cum v-am spus, uh, ne-am bucurat dacă uh, Comisia Europeană, în calitate de gardian al tratatelor, ar urmări această implementare, pentru că este foarte important. Știm că activitățile care țin de serviciile transfrontaliere reprezintă doar 5% din PIB, un procent foarte scăzut, având în vedere că serviciile reprezintă până la 70% din activitățile comerciale. În ceea ce privește acte separate legislative, v-am spus că sunt trei domenii, cele al construcțiilor, al serviciilor retail și al serviciilor de afaceri pe care vrem să ne concentrăm și să venim cu acte legislative suplimentare. Acum avem Brigitte Conlaen, Auction, Lova și Eva Panova, următorii trei vorbitori. Is that right? Yes, Ms. Conlaen, yes, and then Olga, and then Eva. Äh, zunächst mal, Frau Ministerin, ein herzliches. Îmi cer scuze, în primul rând, doamnă ministru, bun venit, äh, vă felicit și vă doresc să aveți parte de o președinție de succes. Äh, am salutat afirmațiile dumneavoastră referitor la faptul că pentru dumneavoastră reprezintă o prioritate o Europa competitivă care să ajute clasa de mijloc, care să consolideze piața unică și protecția consumatorului. Spun aceste lucruri la modul general. Eu personal sunt raportoare pentru pentru uh, călător- uh, directiva privind călătoriile um, paușale și, dacă totul funcționează bine, IMCO își va exprima uh, acordul cu privire la începerea trialogului. Există însă, în plus, câteva probleme importante care sunt în contradicție cu ceea ce ați prezentat dumneavoastră ca obiective ale președinției dumneavoastră. Mă refer aici la problemele referitoare la micile întreprinderi, micile hoteluri, uh, micile afaceri. Se spune că ar fi fost o, o discuție controversată la Consiliu pe această direcție. Și aceasta este întrebarea mea. A fost într-adevăr o discuție controversată? Au existat puncte de vedere diferite în ceea ce privește această directivă? Și considerați că există vreo abordare potrivită astfel încât IMM-urile să fie degrevate de birocrație, de povara acesteia? și, de asemenea, protecția consumatorului, pentru că și aceasta joacă un rol foarte important. Ei bine, prin uh, rezultatul negocierilor de la Consiliu, considerați că accentul cu privire la uh, înnoirea directivei prin uh, introducerea, prin cuprinderea și a serviciilor online poate să rămână o propunere valabilă. Pentru că dacă nu, uh, directiva nu își atinge obiectivul pentru care a fost uh, propuse spre reînnoire inițial. Mulțumesc. Dacă cumva nu voi mai fi aici atunci când răspundeți, ei bine, eu la patru jumate trebuie să mă duc la votul de la Envy și îmi cer scuze uh, anticipat pentru acest lucru. But such efficient committee that I'm sure sunt uh, sigură că vom uh, primi la timp răspunsul dacă următorii colegi au intervenții concise. Olga, acum. Mulțumesc. Doamnă președintă. Vă urez și eu bun venit uh, și eu în calitate de raportoare cu privire la raportul ICOL. Sunt uh, bucuroasă că ați uh, menționat în discursul dumneavoastră introductiv sistemul ICOL ca fiind un subiect cu privire la care pe parcursul președinției italiene s-a ajuns la progrese remarcabile. Și sper că pe durata președinției dumneavoastră vom putea să finalizăm acest subiect. Doresc însă să luminăm problematica dintr-o altă perspectivă acum. Atunci când vorbim despre protecția consumatorului, există o linie roșie în multe dezbateri pe care le purtăm. Și aici nu este vorba despre o întrebare cu privire la progresele bune înregistrate, ci mai degrabă dacă uh, progresele cu privire la uh, protecție sunt implementate sau nu. De aceea, aș vrea să știu dacă puteți să vă uh, legați de anumite inițiative ale președinției italiene în această privință, de exemplu, consolidarea rețelei pentru protecția consumatorului, care a fost uh, o idee bună și doresc de asemenea să vă întreb uh, ceva cu privire la strategia um, pentru piața unică digitală. Pentru că ați menționat câteva aspecte pe care doriți să le preluați și aș fi bucuroasă dacă um, sunt bucuroasă că ați discutat despre protecția consumatorului și despre impunerea drepturilor în această privință, de asemenea despre um, consolidarea abilităților digitale ale cetățenilor. Însă, aș vrea să mai aud câte ceva și despre lupta împotriva oricărui tip de discriminare. Acest lucru ar fi foarte important pentru mine. Mulțumesc! you. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă ministru, bine ați venit în comisia noastră. Vă mulțumim pentru prezență și pentru faptul că ne-ați prezentat în detaliu prioritățile președinției letone. Cred că ați dat uh, toate detaliile posibile până în momentul de față. Eu o să mă refer în intervenția mea la piața unică digitală dat fiind că reprezint o mare parte a tinerilor europeni cu care mă întâlnesc destul de des. Mă bucur că ați menționat întreprinzătorii. Mulți dintre colegii dumneavoastră consideră că așa se pot crea locuri de muncă și creștere, dar nu fac prea multe pentru întreprinzători și companiile nou lansate. Poate, deci, v-ați putea ocupa să-i ajutați să înțeleagă că, într-adevăr, este posibil să se creeze locuri de muncă în acest sens. Lucru valabil și în ceea ce privește implementarea pieței digitale unice în totalitate. Uh, ne-a spus că jucați șah și de cât, din câte știu eu, de peste 500 de ani regulile acestui joc nu s-au schimbat. Noi din anii 90 n-am lucrat, n-am umblat la normele pentru protecția datelor. Și, um, uh, și în Parlament, și în Consiliu, și în Comisie se dorește ca piața digitală unică să ia naștere, să se finalizeze cât mai repede posibil. De exemplu, piața telecomunicațiilor, unde există dificultăți la discuțiile în Consiliu. Deci, dacă ați putea discuta cu colegii dumneavoastră din statele membre pentru a le spune că piața aceasta digitală este foarte importantă. Știu că ei sunt conștienți de acest lucru, dar uh, de fiecare dată consideră că ceva e mai important la nivel local și cred că ar fi foarte important să înțeleagă acest lucru și doar atunci uh, putem duce lucrurile mai departe rapid. Mulțumesc! Da, am să răspund doamnei Langan cu privire la pachetul pentru călătorii și călătorile asistate. Da, într-adevăr, nu e ușor să ajungem la un punct de vedere comun, deși uh, lucrurile par să evolueze destul de bine. Am avut negocieri în Consiliu și sub președinția anterioară și în decembrie anul trecut s-a ajuns la o abordare generală și credem că acum suntem gata să mergem mai departe. Pe 4 februarie va avea loc primul trialog pentru a încerca să ajungem la un acord și dacă mă întrebați dacă am reușit să ajungem la un echilibru între protecția consumatorilor și acea a micilor uh, companii, micilor uh, hoteluri și furnizori de servicii în domeniu, pe de altă parte, pot să spun că da, am modificat propunerea inițială prezentată de comisie, am uh, ajuns la un text în care se îmbunătățește accesul consumatorilor la informații, am făcut o diferențiere clară între responsabilitățile furnizorilor de servicii și pot să zic că am ajuns la un text de compromis uh, destul de bun. În ceea ce privește drepturile consumatorilor și o mai bună implementare, într-adevăr, uh, nivelul de cunoaștere este una dintre chestiunile care trebuie să fie avute în vedere. Organizăm pe 23 și 24 aprilie în Riga o mare conferință pentru, pe chestiuni de consumator pentru a discuta chestiuni care țin de drepturile și protecția consumatorilor și nevoile de îmbunătățire și dintr-o perspectivă politică. În ceea ce privește piața unică digitală și antreprenoriatul, aveți dreptate. Avem acum o economie bazată de cunoaștere în care valoarea serviciilor și bunurilor vine tocmai din aceste aspecte digitale și abilități care produselor. un potențial foarte important. Vorbim cu toții despre accesul la finanțare și uităm un alt aspect foarte important, cel al cunoștințelor care trebuie să existe la nivelul companiilor uh, pe piața digitală și cel al înlăturării barierelor în calea acestor produse. The last avem ultima rundă de întrebări. Dante, Rosa Torn și Van Masoi. Grazie, Presidente. Eh, signor... Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă ministru, Salve. Eh, no. Doamnă președintă, doamnă ministru, vă mulțumesc. Eh, în italiană se spune in bocca lupo. Mult noroc, mult succes pentru această președinție importantă. Așa cum ne-ați explicat, aveți multe priorități, multe dosare deschise, relevante și pentru comisia noastră și cred că uh, puteți face destul de mult bine. Dați-mi voie să vă dau un sfat, dacă îmi permiteți. Uh, trebuie să ajungeți la un acord și cu noi, adevărat, dar mai bine încercați să ajungeți la un acord în cadrul Consiliului. Eu sunt aici doar de șase luni și am înțeles că uh, Problemele de regulă nu uh, apar la noi, ci apar în instituția apropiată de noi, pe care o reprezentați dumneavoastră în momentul de față. Prin urmare, bunăvoința președinției Consiliului e un element esențial, dar nu e suficient pentru a duce la bun sfârșit dosarele am înțeles acest lucru în aceste șase luni de când sunt aici și cred că um, dumneavoastră dați dovadă de deschidere, de bunăvoință pentru finalizarea acestor dosare, lucru important, dar nu suficient pentru ca acest lucru să se și întâmple. Dacă nu o să reușim să facem statele membre să înțeleagă că e nevoie de mai multă Europa, și mă refer aici la aceste două dosare pe care le avem în discuție, care țin de piața digitală, un lucru important pentru continentul nostru și pentru noi, am văzut că și președinția italiană a avut bunăvoință și deschidere spre aceste dosare, dar n-a reușit să găsească un punct de sinteză. Europa conexă și e adevărat că în ceea ce privește roamingul s-au făcut eforturi, dar nu avem uh, încă o dată pentru eliminarea taxelor de roaming și cred că acest subiect trebuie abordat, lucru valabil și pentru siguranța rețelelor. Vedeți, domnă ministru, eu cred că e foarte important ca după că după atentatul de la Paris, după atacul de la Paris, liderii noștri au marșăluit împreună pe străzile Parisului și cred că e important ca liderii europeni să pună pe ordinea de zi uh, și um, discuții referitoare la siguranța rețelelor comune, pentru că prin asta trece siguranța țărilor noastre, siguranța în general și cred că uh, a venit momentul să renunțăm un pic la egoismul național, care am văzut, din păcate, în ultimele luni n-a dus uh, la un acord referitor la siguranța în rețea. Au fost înregistrați uh, pași înainte în cadrul Parlamentului datorită raportorului și a raportorilor din umbră. Am încercat să răspundem cerințelor Consiliului, dar nu s-a găsit încă un răspuns. Mă bucur de asemenea că președinția letonă pune în centrul eforturilor sale subiectul reindustrializării și repune accentul pe politica industrială și pe competitivitate. Sunt subiecte foarte importante. Europa este cea care își are un loc bine meritat în lume și mulți colegi au menționat subiectul acesta made in Eh, care trebuie să fie rezolvat. Vreau și eu să vă reamintesc, știu că ați răspuns și nu vă cer să ne dați o listă cu țări bune și țări rele, dar trebuie să le oferim garanții țări, consumatorilor nostru că uh, au de-a face cu un produs făcut în Uniunea Europeană și fără îndoială produsele chimice din produsul respectiv trebuie să fie controlate pe baza legilor europene și să nu vină din alte părți ale lumii unde poate că protecția consumatorilor nu e chiar așa de bună. Deci, încă o dată, mult succes! succes uh, pe durata celor șase luni. Știți că vă puteți baza pe noi, dar um, ce trebuie să faceți cu adevărat este să rezolvați lucrurile la nivelul instituției pe care o reprezentați. Osa. Bardzo dziękuję. Ostatnim któryś, któryś z tłumaczy naszych kabinowych powiedział... Osa, mulțumesc. Un uh, interpret uh, mi-a spus uh, de curând că este mai ușor pentru ei să vorbim uh, fiecare limba noastră maternă decât uh, să ascultăm uh, ore în șir această engleză internațională. Așa că permiteți-mi să vorbesc și eu poloneză. Uh, Vă mulțumesc uh, pentru răspunsurile clare pe care ni le-ați dat și pentru că ați venit uh, astăzi să ne prezentați uh, pre, prioritățile președinției noastre vis-a-vis -vis de piața internă. Dar eu am două întrebări specifice. Una se referă la taxele de roaming, care au tot fost menționate aici. Nu mi se pare deloc că această chestiune progresează, pentru că uh, cetățenilor europeni li s-a spus că până la sfârșitul anului 2015 această problemă va dispărea sau nu se va mai simți, dar nu avem nicio propunere încă. Prin urmare, sper că președinția Leton nu va uh, lăsa această problemă uh, luxemburghezilor, fiindcă nu știu cum o să facă ei uh, față acesteia. Uh, la momentul de față, cetățenii europeni nu sunt foarte mulțumiți uh, de evoluție, deși sunt mulțumiți de faptul că taxele de roaming au scăzut. Pe de altă parte, lor li s-a spus că până în 2015 ele vor dispărea cu totul, așa că sunt destul de nemulțumiți că ele încă există. E un subiect destul de tensionat și de aceea eu personal sper că președinția Leton va accelera uh, acest dosar. Al doilea subiect și el a fost deja votat și tratat, uh, deci e vorba doar de punerea în aplicare, se referă la soluționarea disputelor. Mm, mi-e chiar teamă de acest subiect, pentru că președinția și uh, Parlamentul și uh, Consiliul trebuie să se asigure că um, Comisia va pune uh, sistemul în aplicare pentru că mie mi-e teamă și acolo de întârzieri. Al treilea lucru se referă la forumul pieței unice despre care vorbeați ieri. Nu știu dacă știați, dar textul spune că el va fi organizat în cooperare cu Parlamentul European și cu Comisia. Ideea acestuia a apărut aici, în această comisie și mă bucur foarte mult că se va organiza la Riga, uh, alături de Consiliul pentru Competitivitate, dar care e cooperarea cu Comisia noastră până la urmă, fiindcă acest forum trebuia să apropie instituțiile, iar uh, eurodeputații din Comisia noastră s-au implicat uh, foarte mult uh, în acest forum, dar până la momentul de față noi nu am avut nicio informație în acest sens din partea Comisiei. Am auzit asta pentru prima dată de la dumneavoastră. Ik sluit graag aan bij wat. Vă mulțumesc. Este ultima întrebare pe care pot să o adresez și trebuie să vă spun că uh, v-ați exprimat cât se poate declară cu privire la răspunsul la întrebările noastre. interne Ne-ați arătat că sunteți încrezătoare în capacitatea de îmbunătățire a pieței interne. Nu e vorba de mari investiții, ci de ceea ce se poate realiza prin piața internă. Asta spun uh, studiile. Am câteva întrebări concrete. Ați vorbit de câteva sectoare, servicii și așa mai departe, dar nu ați spus nimic de sănătatea publică și mai ales de prevenție. Avem colegi aici din Parlament care umblă după ei cu tensiometre și așa mai departe. Și vorbim și despre stilul de viață corect uh, și asta fac colegii noștri, dar totul trebuie legat și de uh, serviciile medicale. Uh, se tot vorbește despre ce să facem, ce, ce e bine să facem, ce nu e bine să facem. Suntem toți uh, fascinați de aplicațiile care ne măsoară funcțiile vitale, dar ne întrebăm care este de fapt pasul următor. Vă gândiți la un pachet masiv în aprilie, spuneați despre el, dar nu știm exact ce va conține el. Prevenție, sănătate, banii sunt mulți oricum. În sfârșit, Parlamentul uh, tot discută despre mm, uh, companii mari și companii mici în sectorul TIC, în special în internet. Acum 8 ani, uh, în Europa existau câțiva jucători foarte mari. Acum au rămas foarte, foarte puțini. Nu știu ce s-a întâmplat. Aveți indicații cu, în acest sens? Aveți informații? Cum putem uh, facilita concurența? avem nevoie de mai multe companii de tip startup, companii mici care să crească și să devină companii mari. Uh, uh, aveți de gând să faceți ceva în acest uh, sens sau veți ridica doar din numeri spunând că nu avem mare lucru de făcut? Mulțumesc. So, so that was the last the questions. Ultima întrebare din partea uh, vorbitorilor, spune doamna președintă. O să profit eu de ocazie pentru a mai spune câteva cuvinte. Forumul pentru piața unică organizat de președinție este uh, programat pentru 31 martie, din câte am înțeles, 26 martie se corectează, doamna președinte, adică într-o zi de joi și urma să fie discutat în reuniunea Comisiei IMCO, dar pentru că uh, ați fost amabilă și m-ați invitat la Consiliul de, uh, pentru Competitivitate, întâlnirea a fost uh, mutată. Este vorba de o mini-plenară ziua de miercuri, dar joia nu este mini-plenară. Și atunci uh, eu voi fi foarte interesată să ascult care vor fi prioritățile acelui forum pentru piața unică. Și poate că mai mulți uh, deputați vor putea să ni se alăture, pentru că nu va fi uh, ședință plenară și trebuie ca să fie prezenți cât mai mulți membri ai comisiei noastre. Nu va fi o delegație sau vizită oficială a Comisiei, asta nu este posibil, dar știu că avem cu toții un buget de deplasare în alte state membre. Deci, de îndată ce aveți mai multe informații, vă rugăm să ni le transmiteți, pentru că am vrea să participe cât mai mulți membri. Este o mișcare foarte pozitivă care încurajează organizarea acestui uh, forum uh, pentru piața unică. Mulțumesc. O să revin puțin la doamna Sehnolova pentru că nu i-am răspuns vis-a-vis -vis de accesul egal la serviciile web. Și asta este foarte important pentru că piața unică digitală are o poziție prioritară pe agenda noastră la oaltă cu uh, accentuarea serviciilor electronice și ne dorim într-adevăr ca internetul să fie disponibil pentru toți utilizatorii și furnizorii de servicii. Companiile lor trebuie să se asigure că serviciile sunt accesibile uh, online, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, pentru că vorbim de uh, acces pentru toată lumea a avut loc uh, o întârziere în uh, adoptarea uh, standardului european, dar președinția letonă intenționează să continue discuțiile în Consiliu în acest sens pentru a putea ajunge la un punct comun și cu Parlamentul European. Atât domnul Danti cât și doamna Hohenstein au vorbit despre pachetul uh, pentru telecomunicații, unul dintre pachetele prioritare din cadrul pieței unice digitale. Eu aș spune că uh, Consiliul susține obiectivele de reducere a fragmentării uh, pieței, dar se referă la mijloace diferite ținând seama de legislația care există deja și se așteaptă o analiză cuprinzătoare uh, care urmează să fie realizată de Comisie în acest sens. Credem că în viitor ar trebui să ne concentrăm pe acele elemente ale propunerii care să vină cu o valoare adăugată și anume uh, neutralitatea internetului și a serviciilor de roaming, încercând totodată să uh, păstreze un uh, climat stabil de investiții. Propunerea revizuită a președinției a fost susținută de toate statele membre la data de 13 ianuarie anul curent. După cum spuneam, sunt două aspecte principale. Unul se referă la neutralitatea internetului, Propunerea de compromis se va baza pe stabilirea de principii uh, generale privind această neutralitate conform uh, acordului la care s-a ajuns în trecut și în ceea ce privește roamingul vom uh, introduce un text nou Uh, care se concentrează uh, pe un nou principiu, așa numitul Roam Like at Home Plus, uh, roaming ca acasă plus. Deci nu se elimină roamingul cu totul, ci se plătește tariful național plus un cost minim de roaming care, desigur, va uh, duce la scăderea uh, în continuare a tarifelor de roaming. Da, uh, Beric a făcut o analiză detaliată care a identificat uh, și riscurile eliminării roamingului deci uh, acesta poate fi un text de compromis uh, pe care să îl putem prezenta statelor membre. Ministrul de Transporturi este cel responsabil de acest dosar și uh, atitudinea sa a fost una foarte pozitivă. A spus că în martie se va putea ajunge la un acord în cadrul Consiliului. Deci, se vor realiza anumite progrese. În ceea ce privește soluționarea uh, disputelor, nu pot să spun nimic, pentru că uh, vorbim aici de uh, Ministerul de Justiție, aș fi prea curajoasă să spun ceva în acest sens. Apoi, planul Juncker, mediul de afaceri, Probabil că nu o să vă pot răspunde la toate aspectele, dar Europa competitivității se referă și la resurse umane competitive, resurse umane uh, instruite și sănăta- sănătoase. Dar, revenind la IMM-uri și la uh, Small Business Act, președinția va continua să continue uh, eforturile în sensul uh, discuțiilor publice care au avut loc pentru următoarea perioadă 2015-2020 și este evident că există încă unele provocări, mai ales uh, în ceea ce privește promovarea creșterii IMM-urilor Principalele blocaje care rămân în acest plan al viitorului se referă uh, la accesul la finanțare și aici nu vorbim doar de planul Juncker, un plan foarte bun care sperăm noi să stimuleze investițiile în Europa, ci vorbim și despre folosirea altor mecanisme de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, cum ar fi uh, crowdfinancing care nu este foarte bine dezvoltat în Statele Unite, uh, în timp ce Statele Unite sunt uh, nu este foarte bine dezvoltat în Uniunea Europeană, îmi cer scuze, în timp ce Statele Unite sunt mult mai um, favorabile acestui gen de finanțare. E vorba de tot felul de instrumente de finanțare a IMM-urilor pe lângă sectorul bancar, care uh, Uh, vine, care le restricționează portofoliile pe termen lung. Apoi uh, am vorbit despre mediul uh, de afaceri și mediul de reglementare al acestora și dificultatea de a intra pe noi piețe. Aici ne-am gândit la grupări, la așa numitele clusters, poate ar fi mai ușor astfel să se ajungă pe alte piețe. Asta ține și de finalizarea discuțiilor privind TTIP. Însă, oricum, societățile noastre trebuie să fie suficient de competitive, în primul rând, pentru a putea accesa alte piețe. De exemplu, în uh, Letonia uh, avem uh, ca situații destul de bune, dar suntem încă pe o poziție destul de îndepărtată în topul companiilor. Se pot folosi de asemenea și serviciile IT și uh, infrastructura comună de cercetare și dezvoltare trebuie să joace un, joace un rol uh, mai mare, pentru că micile IMM-uri uh, pot avea dificultăți uh, în a uh, achiziționa toate programele de care au nevoie, dar dacă există o infrastructură comună, atunci acest lucru ar putea fi de ajutor, la fel ca și aptitudinile. În plus. Da, acum vis-a-vis de forumul uh, pieței unice. Acesta va avea loc în 26 martie, după cum vă spuneam, și cred că trebuie să fie un uh, tabel al tuturor activităților organizate în de președinția noastră și care să conțină și câteva priorități ale acestui forum, și anume agenda uh, Consiliului uh, pentru Competitivitate, aspectele legate de piața digitală, piața unică pentru servicii și bune uh, și bunuri de asemenea. M-aș bucura dacă eurodeputații ar putea să participe și ei, să vină și ei la Riga. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru acest rezumat excelent al activităților președinției dumneavoastră. A fost plăcerea mea, spune doamna ministru. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc, spune doamna ministru. Sper că acesta să fie doar începutul cooperării noastre. gentlemen, if people are staying with us, could they take their... Doamnelor și domnilor, cei care mai rămân în sală, vă rog să ocupați loc. Yes, please. For Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, if you are Doamnelor și domnilor, dacă nu doriți să rămâneți, vă rog să ieșiți acum din sală. Știu că aveți multe de discutat, dar noi vrem să discutăm despre raportul privind transferul de autovehicule. Este un subiect foarte important. pentru consumatorii și, re, și cetățenii din toată Europa și, dacă îmi dați voie să explic, o să încerc să recuperez puțin timp, fiindcă la sfârșitul acestei reuniuni, după reuniunea coordonatorilor, eu o să merg la o conferință a președinților comisiilor privind uh, investițiile, planul de investiții pe termen lung, unde comisiile se vor tot lupta pentru rolurile și responsabilitățile lor și de aceea vreau să ne reprezint așa cum trebuie. Iată așadar de ce vreau să ne ținem foarte mult de program. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările excelente pe care le-ați adresat în sesiunea anterioară. Iată, liniște în sfârșit. Ascultăm așadar raportoarea vis-a-vis -vis de situația actuală legată de simplificarea transferului de autovehicule matriculate într-un stat membru, într-un alt stat membru, uh, în cadrul pieței unice. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor! Cred că comisia este cea care trebuie să prezinte rezultatele raportului, dar eu sunt bucuroasă să iau cuvântul. Este cât se poate de corect. Mulțumesc foarte mult. Comisia, la solicitarea raportoarei, doriți să prezentați uh, rezultatele cu privire la uh, studiul de impact uh, pe acest subiect. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei și înainte de a începe cu prezentarea acestui document, Vă amintesc că propunerea Comisiei dorește să abordeze una dintre cele mai importante îngrijorări pe care le-a uh, accentuat uh, piața unică în rândul cetățenilor. Iar propunerea uh, propune elemente care vizează simplificarea, astfel încât să fie îndepărtate obstacolele cu care se confruntă cetățenii, obstacole care au fost o sursă de numeroase plângeri și uh, au dus la înaintarea unor spețe în fața Curții Europene de Justiție pornind de la uh, Consiliul Coreper uh, din 25 uh, ianuarie 2015, 2014, ei bine, atunci s-a uh, solicitat Comisiei să facă un studiu de impact cu privire la impactul uh, fiscal al acestei propuneri. Aceasta a fost o condiție la Consiliu pentru ca discuțiile să fie reluate. Comisia și serviciile acesteia au realizat analiza respectivă și au transmis-o Consiliului și Parlamentului în decembrie 2014 și, într-adevăr, o prezentare similară cu cea pe care o voi uh, face astăzi a fost de asemenea făcută la grupul de lucru de la Consiliu cu privire la armonizarea tehnică și asta pe 16 decembrie. Vă voi uh, prezenta astăzi următoarele elemente. Metodologia care a fost uh, urmată de comisie, de asemenea elementele cheie care au fost uh, accentuate în această analiză și următorii pași. Cu privire la metodologie, analiza se bazează pe probe și pe informații oferite de statele membre ca răspuns la un chestionar pe care Comisia l-a transmis acestora în martie 2014. Și Analiza, de asemenea, folosește statisticile din surse diferite pentru a evalua diferențele de taxare din diferitele statele membre și rolul acesteia, precum și diferențele uh, în ceea ce privește uh, taxele la care sunt puse vehiculele în diferite state membre. În ceea ce privește elementele cheie ale acestei analize, în primul rând, documentele uh, sintetizează legislația europeană existentă și amintește de uh, diferitele uh, sentințe ale Curții Europene de Justiție. Trebuie să ne amintim că taxarea acestor vehicule este puțin armonizată la nivel european și că Chiar dacă avem două directive care să abordeze aspecte specifice, evoluțiile juridice cu privire la taxarea vehiculelor în Uniunea Europeană depinde într-o mare măsură de jurisprudența Curții Europene de Justiție. În al doilea rând, acest document analizează taxele cele mai importante ale vehiculelor care există în diferitele statele membre în legătură cu înregistrarea și, de asemenea, amploarea acestora. Toate statele membre aplică anumite taxe, însă numai uh, unele dintre ele aplică taxe de înregistrare și de asigurare. Plățile taxelor și nivelul acestora sunt diferite și diferă în mod considerabil între statele membre. Și puteți observa toate aceste lucruri în anexele atașate uh, analizei, unde sunt prezentate statistici cu privire la înregistrarea vehiculelor și taxarea corespunzătoare. Apoi, documentul evaluează și problemele actuale ale evaziunii fiscale. În ceea ce privește uh, impozitul aplicat, uh, de multe ori uh, vorbim despre uh, impozite uh, semnificative. Însă, Curtea a oferit un stimul important uh, cu privire la uh, comportamentul în ceea ce privește înregistrarea și anume s-a dorit să se ajungă la uh, plata unor taxe mai mici. Anumite state membre se tem că această evaziune fiscală, care este deja o problemă ce există, ar putea să crească odată cu adoptarea acestei propuneri. Însă, Conform răspunsurilor care au venit din majoritatea statelor membre, ei bine, majoritatea nu experimentează eșecuri uh, semnificative în rândul cetățenilor sau companiilor în ceea ce privește obligația de a-și înregistra vehiculele uh, folosite pe teritoriul lor. De aceea nu identifică acest lucru ca fiind o problemă majoră. Documentul analizează de asemenea legătura între înregistrare și uh, impozitare și criteriile care uh, stau la baza înregistrării. Statele membre sau în majoritatea statelor membre, impozitele aplicate vehiculelor uh, sunt aplicate vehiculelor înregistrate în țara respectivă, dar în anumite cazuri statele membre prevăd și posibilitatea de a impozita vehicule care nu sunt înregistrate în țările respective, dar care sunt utilizate pe teritoriul țărilor. În ceea ce privește criteriile de solicitare a înregistrării unui vehicul, ca regulă generală, majoritatea statelor membre solicită înregistrarea vehiculului dacă proprietarul sau cel care deține vehiculul are domiciliul uh, normal pe teritoriul țării respective și utilizează acolo vehiculul. Pornind de la toate aceste informații care au fost uh, cumulate, și pornind de la răspunsurile primite din partea statelor membre, acest document sintetizează posibilitatea impactului uh, propunerii Comisiei cu privire la situația fiscală din statele membre și ajunge la următoarele concluzii. Majoritatea statelor membre, e bine, în acestea, nu uh, uh doresc uh, schimbări semnificative în ceea ce privește comportamentul de înregistrare uh, al vehiculelor, nici în rândul cetățenilor, nici în rândul companiilor nu se așteaptă uh, la niciun fel de impact uh, cu privire la veniturile provenind din impozite. Riscul uh, de distorsiuni care ar putea să apară în statele membre cu privire la impozitarea vehiculor și acest sistem este minimizat într-o oarecare măsură, mai ales pentru persoanele private, prin faptul că fiabilitatea rutieră trebuie să fie realizată și, de asemenea, există inspecțiile tehnice care sunt făcute în statul în care autovehiculele sunt înregistrate. Conform legislației și jurisprudenței Uniunii Europene, statele membre nu trebuie să solicite înregistrarea vehiculului în anumite cazuri. De exemplu, dacă vehiculele nu sunt uh, utilizate pe teritoriul țărilor. Este adevărat că în anumite state membre există un număr semnificativ uh, există diferențe între impozitele aplicate vehiculelor, ceea ce uh, duce la un stimul de evitare a înregistrării. Însă, nivelul de necomplianță uh, este destul de scăzut, iar mecanismele de control care există în anumite state membre ne arată că acestea funcționează bine. Care sunt acum următorii pași? Raportul a fost finalizat, a fost uh, trimis Consiliului și Parlamentului, iar uh, pregătirea raportului permite serviciilor Comisiei să colecteze informații suplimentare cu privire la procedurile de înregistrare a vehiculelor în uh, statele membre și cu privire la îngrijorările acestora. Aceste informații pot ajuta pentru a uh, veni cu informații suplimentare în discuțiile viitoare și pot prezenta opțiuni cu privire la un eventual compromis pe marginea articolului 3 din propunere. Consiliul a ajuns la un acord cu privire la toate uh, Uh, părțile textului cu privire la, uh, cu excepția articolului 3. La Consiliu, președinția letonă va conduce discuțiile mai departe, iar următoarea întâlnire a grupului de lucru de la Consiliu ar trebui să aibă loc pe data de 4 februarie. În mod evident, orice compromis posibil din perspectiva Comisiei ar trebui să respecte legislația Uniunii Europene și, de asemenea, jurisprudența Curții Europene de Justiție și ar trebui să fie ușor uh, de aplicat de către statele membre. Dar, și mai important, orice compromis nu ar trebui să um, slăbească obiectivul principal al propunerii și anume îndepărtarea obstacolelor cu care se confruntă în acest moment cetățenii. Mă voi opri aici cu prezentarea mea și trebuie să vă spun că sunt bucuroasă să răspund la orice întrebări ați avea pe acest uh, subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, Vicky. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestui document. Este foarte important uh, ceea ce am auzit pentru că se abordează una dintre cele 29 de uh, îngrijorări ale cetățenilor cu privire la uh, piața unică. Noi, din partea Parlamentului European, dorim să ne angajăm în negocieri și sperăm că acest dosar va fi adoptat cât mai repede posibil. Transferul uh, unei, unui vehicul dintr-un stat membru în altul reprezintă un coșmar administrativ pentru cetățenii noștri. Eu sunt o persoană care a făcut acest lucru recent și trebuie să recunosc că știu despre ce vorbesc. Sprijin această propunere care caută să armonizeze și să simplifice procedurile pentru uh, cetățeni, angajați uh, și um, companii de leasing și de închiriere. Siguranța rutieră, um, prevenirea problemelor, toate acestea sunt importante. Vor începe negocierile informale, acestea au început deja din ianuarie 2014, atunci am înregistrat progrese remarcabile, iar câțiva membri de la Consiliu au solicitat acest uh, studiu de impact după ce discutaserăm deja 18 luni pe marginea acestui dosar. S-a uh, decis de asemenea uh, renunțarea, suspendarea la negocierile informale cu Parlamentul European. Înțeleg că anumite state membre sunt îngrijorate că ar putea să piardă venituri din impozite dacă cetățenii își pot muta mai ușor mașina dintr-o țară în alta, pentru acolo unde impozitele sunt mai scăzute. De aceea sunt mulțumită că avem acest document neoficial cu privire la care prezintă posibilul impact asupra veniturilor din impozite în statele membre. Așa cum a spus Comisia acum, uh, ar trebui să fie clar pentru toată lumea că acest regulament nu va schimba uh, status quo-ul actual și nu va afecta statele membre individuale în niciun fel. Nu vor exista probleme de impozitare care să fie create de acest regulament și nici uh, nu va ajuta uh, oamenii să înșele sistemul, cel puțin nu mai mult decât o fac și în prezent. De aceea consider că Comisia noastră și Parlamentul, per total, a solicitat uh, Consiliului și statelor membre să revină la negocieri. Sunt bucuroasă că am auzit acest lucru și din partea președinției letone, care este gata și pregătită să treacă la treabă. Cred că este un dosar important uh, pentru cetățeni și aștept cu nerăbdare să colaborăm uh, pe viitor cu Comisia și cu raportorii din umbră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc! Otmar Caras. Otmar Doamnă președinte, foarte pe scurt, nu trebuie să repetăm cu toții același lucru până la urmă, cel puțin uh, nu ceea ce a spus raportoarea. Faptele sunt clare, sunt în fața noastră, reprezintă una dintre îngrijorările exprimate de cetățeni. Noi dorim ca acest transfer al vehiculelor și înregistrarea lor să fie mai facilă. Poziția Parlamentului este clară, noi am fost întotdeauna dispuși la negocieri, iar la Consiliu există o oarecare atitudine sceptică, dar ea a fost eliminată pentru că comisia a fost solicitată să realizeze un studiu de impact. Studiul de impact dă dreptate Parlamentului și anume că efectele sunt benefice și nu se repercutează negativ, așadar ar trebui să ajungem într-un final la concluzia că trebuie să reluăm negocierile și să venim în întâmpinarea dorinței uh, cetățenilor să consolidăm piața unică. Așadar, Consiliul se reîntoarce la negocieri, iar noi suntem dispuși să le reluăm cât mai rapid, astfel încât să avem de-a face cu o directivă ceva mai transparentă și mai solidă. Parlamentul are o poziție unitară în această privință, iar Consiliul ar trebui să folosească studiul de impact astfel încât să observe că poziția noastră este una bună și care poate să treacă, să fie impusă. Mulțumesc! Thank you, Otmar. Now, Catherine Styler, I believe, Mulțumesc. Catherine Stiller a trebuit să plece, ba nu, este alături de noi. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei. Așa cum a spus și domnul Caras, nu am multe de adăugat, însă aș fi dorit să uh, rog Consiliul este ați spus că în 4 februarie va avea loc următoarea reuniune a grupului de lucru la Consiliu. Pentru noi ar fi important și aș vrea să îi spun raportoarei că avem această discuție astăzi pentru că um, ne-am gândit că um, este un subiect important, așa cum ați spus și cum a spus și Comisia, este o îngrijorare importantă a cetățenilor și această procedură a înregistrării este una importantă pentru ei. Afectează oamenii într-un mod special și ne-am dus la prima reuniune, am fost acolo și atunci când uh, vorbeam de fostul Parlament și atunci s-a solicitat uh, respectivul studiu de impact, negocierile au eșuat și iată ne găsim unde suntem acum. Însă, cu cât reușim să uh, ajungem la o rezoluție, să reîncepem negocierile, uh, este cu atât mai bine. Trebuie să încercăm să abordăm toate îngrijorările cetățenilor, dar sunt sigură că sunt căi de găsit soluții pentru a aborda acest subiect foarte important. Și uh, cum nu este nimeni din partea Consiliului prezent, și noi discutăm ceva de această natură. Trebuie să mulțumesc Comisiei pentru uh, discuția pe marginea acestui document neoficial. Uh, pentru că este important să avem această discuție acum. Mulțumim raportoarei pentru eforturile făcute. Este o bucurie să mă alătur eforturilor dumneavoastră și să mă alătur acestei discuții și aștept cu nerăbdare să văd ce are de spus Consiliul în final și este important ca Comisia este alături de noi, dar ar fi bine să ni se alăture și Consiliul la un moment dat. Mulțumesc! Reportorul din umbră din partea CR-ului vrea să facă niște comentarii, dar vreau să dau întâi cuvântul altor membri din partea grupului GUE. Domnul Mastalca este aici. Evelyn Gebhardt, ai cerut să intervii. Te rog. Uh, uh, Mulțumesc. Nu voiam decât să susțin ceea ce s-a spus până acum. Într-adevăr, este o chestiune foarte importantă care îi vizează pe cetățeni și îi îngrijorează în mod direct, iar uh, germanului care i-a oferit soțului său, uh, fiului său o mașină care să, uh, fiul care trăiește în Franța, ei bine, grijile pe care le ai uh, le vei avea în continuare și Sigur, nu spun asta pentru că nu vreau să procedeze așa, ci pentru că este o întrebare care vizează legislația din domeniul fiscal și ea nu poate fi clarificată atât de ușor. Dar cu siguranță aceasta nu este Europa cetățenilor și trebuie să ne străduim pentru a îmbunătăți lucrurile. Așadar, susțin ceea ce a spus Catherine, trebuie să auzim și ce are de spus Consiliul, să vedem ce se întâmplă cu adevărat, să vedem uh, din ce motiv s-au blocat discuțiile, pentru că nu putem accepta așa ceva pur și simplu. And um, Schaldemose. Thank you. Mulțumesc, n-am traducere din daneză, așa că o să vorbesc în engleză. Sunt în totalitate de acord. Este important să ne asigurăm că înregistrarea trebuie să se poată face mai repede decât se întâmplă în prezent. Fără îndoială, asta își doresc cetățenii. Mi-am cumpărat și eu o mașină acum câțiva ani în Germania și am avut nevoie de 3 ore, după care am putut să conduc și în Danemarca. Deci e posibil ca lucrurile să meargă mai repede și poate ați putea, am putea copia sistemul danez, fiindcă e eficient, chiar dacă e destul de scump. Și de aceea am cerut să intervin am fost șocată de faptul că raportorul ne-a spus că n-au fost identificate probleme, dar nu e adevărat și nici comisia nu spune asta. Comisia spune că majoritatea nu au probleme cu taxarea. Însă spun și că sunt țări care au aceste probleme. Ar fi foarte costisitor să avem impozitarea aceasta pe mașini în Danemarca dacă propunerea actuală ar fi adoptată în această formă. Sigur că vreau să facem lucrurile mai simple pentru cetățeni, dar să înțelegem și nevoia statelor membre de a impune taxe pe vehicule așa cum doresc, dat fiindcă nu e un domeniu armonizat, cel puțin nu în momentul de față. Cred deci că ar trebui să putem găsi o soluție astfel încât lucrurile să fie mai rapide și mai ușoare pentru cetățeni când călătoresc, când se deplasează pentru a-și reînregistra mașina. Da, există țări care au probleme în acest sens și nu puține. Știu că cel puțin șapte țări vor avea probleme destul de importante dacă se adoptă această propunere în forma sa actuală. De aceea vreau să cer și Parlamentului să dea dovadă de deschidere pentru găsirea unei soluții, mai ales cu privire la articolul 3, unde e nevoie de schimbări, astfel încât să nu distrugem sistemul. Dacă se adoptă în forma actuală, jumătate din cetățenii danezi o să meargă și o să-și cumpără o mașină în Germania, probabil, și cealaltă jumătate în Suedia. Poate că am intrat în prea multe detalii, dar în orice caz se sugerează că ar fi un cost destul de ridicat. Haideți să găsim soluții pentru cetățeni, însă fără să distrugem sistemul național de impozitare. Asta mi-aș dori și sigur rapid. Și vreau să recomand um, țărilor să studieze un pic sistemul danez, fiindcă vă promit că e destul de eficient. Mulțumesc! Iacon, doamna Iaconțari. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte scurt. Vreau să vă spun că există posibilități de a găsi o soluție. Din păcate, o să ne confruntăm și o cre- cu o creștere a evitării sau evaziunii fiscale. Și în țara mea, oamenii se vor înregistra ca locuind în Estonia, dar vor locui în Finlanda și fac acest lucru pentru a nu plăti taxa de drum finlandeză. Țările care au anunțat că au probleme mari pe care încearcă să și le rezolve, sunt interesate să promoveze posibilități de a combate evaziunii fiscale.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 foarte multe probleme cu taxele legate de înregistrarea vehiculelor pentru că, vehiculelor, pentru că uh, ne deplasăm foarte mult și, sincer, eu nu pot să spun unde îmi petrec cea mai mare a timpului, dacă ar fi să încerc să calculez unde să mă înregistrez mașina, cum să o fac, uh, numărând zilele anului unde stau mai mult sau unde mașina se află mai mult timp, cum să fac toate aceste lucruri. Și multă lume e în situația asta și trebuie să vedem care sunt provocările și problemele și să le abordăm dintr-o perspectivă mai puțin uh, clasică. Sunt oameni care locuiesc într-o țară și lucrează în alta sau invers și uh, Întrebarea pe care vreau eu să o pun este cum diferențiem aici, pentru că există noțiuni neclare. Cum diferențiem între utilizator și proprietar? Ați spus utilizatorul sau proprietarul. Am înțeles că în Belgia, dacă cineva locuiește în Belgia, dar conduce o mașină care nu i aparține, care este înregistrată într-o altă țară, poate să aibă probleme destul de mari. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Mm, Persoana aceasta uh, e considerată utilizator dacă mă conduce pe mine acasă cu mașina, să zicem, pentru că eu am băut prea mult și nu pot să conduc. Uh, e o problemă sau o persoană care poate e rezident în Belgia, dar e cetățean polonez, poate sau nu să-mi conducă mașina, sunt foarte multe lucruri neclare și cred că e nevoie de o atitudine extrem de flexibilă ca să ajungem la o soluție. Mulțumesc, domnule Sand. Bine ați venit la IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici în numele domnei Miții, care nu poate fi astăzi aici, are probleme medicale și a rămas acasă în Malta, dar mi-a cerut să fac o intervenție în numele său. Documentul oficial al Comisiei Europene referitor la transferul de autovehicule înmatriculate într-un alt stat membru dă naștere la o serie de probleme și de aceea trebuie discutat în detaliu. Comisia n-a reușit să răspundă întrebărilor puse de statele membre și de deputați, și anume să ofere produs, informații și date mai concrete în ceea ce privește segmentele relevante de piață și um, proceduri de simplificare a sistemului fiscal în ceea ce privește vehiculele. În loc să ofere informații concrete, a oferit doar um, considerente de ordin general. Vorbim aici despre un regulament, un document extrem de important pentru care trebuie să fim foarte atenți și foarte preciși. Documentul pare să spună că majoritatea statelor membre nu se așteaptă la modificări semnificative în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor după adoptarea acestui regulament și că nu ne vom confrunta cu un număr mare de relocare a înregistrărilor. Dacă nu se schimbă mare lucru, atunci ce urmărim cu acest regulament? Și uh, de ce vrem să schimbăm aceste norme la nivel european? Nu avem nicio privire de ansamblu asupra întrebărilor și răspunsurilor și uh, concluziile se bazează pe răspunsuri primite din partea statelor membre, dar nu sunt suficiente și am dorit ca acest document să includă mai multe informații. Am vrea să știm dacă răspunsurile oferite de statele membre iau în considerare legislația existentă și jurisprudența Curții de Justiție în ceea ce privește uh, taxele pe vehicule. Comisia n-a reușit să uh, răspundă tuturor problemelor. Există temeri că s-ar putea ajunge la o relocare a înregistrării în urma acestei propuneri, însă Comisia ne spune că problema deja există. E oare acesta un argument uh, ce trebuie folosit, adică dacă ceva deja se întâmplă, să-l trecem cu vederea. Ați luat în considerare faptul că pentru anumite state membre, cum ar fi Malta, chestiunea nu ține doar de venituri, ci și de uh, impactul social și de mediu negativ care rezultă din faptul că avem cel mai mare număr de vehicule pe kilometru pătrat de drumuri în UE. Și nu în ultimul rând, Comisia ar trebui să comenteze cu privire la faptul că Sud a emis un aviz negativ cu privire la acest document neoficial și a uh, consiliat că nu ar trebui să fie uh, emis, nu ar trebui să fie făcut public. toate aceste prevederi ar putea duce la probleme de uh, aglomerare a traficului, probleme de siguranță și sănătate, implementarea legilor și așa mai departe. Și de aceea Înainte să mergem mai departe, uh, comisia noastră ar trebui să aibă propria sa evaluare de impact. Cam asta a vrut să ne transmită doamna Miții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grapini, repede, vă rog. Uh, da, doamna președintă, uh, totdeauna când vrem să facem ceva față de ceea ce există, trebuie să avem o situație comparativă și să vedem dacă facem mai bine sau mai mult uh, sau mai rău. Acum când vorbim, există deja situația relocării și eu dau exemplu pe care îl cunosc cel mai bine, adică cetățeni din România înregistrează în Bulgaria autoturismele pentru că e mai ieftin acolo. Și nici nu putem până la urmă mare lucru să facem pentru că taxarea e atribut național ehm, în același timp cetățeanul ar vrea să își rezolve repede problema și cu un cost mic. Ehm, eu cred că ar trebui să ni se prezinte pe două coloane situația de acum și ce obținem prin noul regulament ehm, pentru că până la urmă suntem o piață uniunea europeană suntem cetățeni europeni și ar trebui din punctul meu de vedere cel puțin din punct de vedere al formularisticii și regulamentului să fie aceeași metodă de înregistrare și așa cum spunea colega din polonia până la, un moment dat o să înnebunim cetățenii că nu mai știu uh, unde să își țină mașina în care țară unde lucrează câte ore stau o să își facă contabilitate pe timpul petrecut într o țară sau alta. deci eu cred că trebuie să privim foarte clar față de situația existentă ce se propune și care sunt efectele asupra comisia noastră are și acest atribut de protecție a consumatorului în același timp sigur țările țările se gândesc și la uh, bugetele lor naționale. mulțumesc. Încerc să punctez câteva aspecte cât mai repede. Într-adevăr, avem de-a face cu o adevărată problemă cu care se confruntă cetățenii europeni atunci când încearcă să se deplaseze în interiorul pieței unice. Și de aceea, a fost identificată ca atare în raportul Comisiei din 2010. E o problemă cu care se confruntă cei care trebuie să se deplaseze sau să lucreze în mai multe state membre. Mai există și o problemă care ține de costurile pe care trebuie să le plătească consumatorii atunci când încearcă să închirieze o mașină pentru a se deplasa dintr-o țară în alta și să ia mașina dintr-un loc și să o lase în alt loc. Este foarte costisitor. Însă, această chestiune uh, de uh, shopping a locului de înregistrare, de turism pentru a alege cel mai potrivit loc de înregistrare, e o problemă. Uh, există state membre care poate doresc să stimuleze oamenii să-și cumpere sau să utilizeze vehicule cu emisii scăzute și e un lucru de apreciat. În același timp, însă, ne putem gândi și la situația în care mm, oamenii aleg uh, taxele cele mai reduse, locul cu taxele cele mai reduse. De asemenea, nu există claritate în ceea ce privește partajarea informației din perspectiva securității. Dacă există diferențe semnificative în uh, numărul plăcuțelor de înregistrare într-un stat membru care poate nu pot fi monitorizate pe chestiuni de securitate și aplicarea legii, evident și asta e problematic. Comisia a încercat să răspundă în documentul său neoficial la toate aceste chestiuni, lucru pe care îl apreciem, însă nu există suficiente date concrete care să le justifice răspunsul uh, din perspectiva unei mai bune reglementări. S-au făcut eforturi pentru a găsi uh, soluții împreună cu Consiliul, lucru care este recunoscut ca atare, dar există și preocupări legate de competențele fiscale, de uh, turismul acesta pentru a găsi cea mai mică taxă de înregistrare și chestiuni care țin de securitate și de aceea vreau să urez mult succes raportorului. Avem un raportor foarte competent, de fapt așa sunt toți raportorii noștri, comisiei noastre, și știu că va face toate eforturile posibile pentru a ajunge la niște soluții de compromis. Încheiem discuțiile de aici pentru a putea trece direct la reuniunea coordonatorilor, dacă sunteți de acord. Da, dacă îmi dați voie doar să fac câteva observații finale. Vreau să le mulțumesc tuturor care au intervenit, pentru, să le mulțumesc pentru comentarii, mai ales celor care se ocupă de acest dosar de mai mult timp decât mine. Obiectivul discuțiilor de astăzi a fost ca Parlamentul European să ajungă la ceva ce cu toții ați menționat, și anume să păstrăm dialogul deschis și activ, pentru că este un subiect important pentru cetățeni. Înțeleg că Este un dosar important și complicat pentru anumite state membre cu care încerc să uh, păstrez legătura, de exemplu, cu Danemarca și înțeleg că există poziții diferite între. Prin urmare, în următoarele săptămâni și chiar luni, aștept să văd care este rezultatul întâlnirilor grupului de lucru din Consiliu de pe 4 februarie și sper că în curând să avem și o poziție adoptată în Coreper. Aș vrea de asemenea să discut cu președinția letonă care sunt următoarele etape de parcurs și pe baza rezultatelor acelor discuții o să stabilesc întâlniri cu raportorii din umbră și o să fac propuneri coordonatorilor cu privire la ce trebuie făcut în continuare pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mulțumim Comisiei pentru prezență. Sunt sigură că vom mai discuta pe acest subiect. Trecem acum la reuniunea coordonatorilor. So, those of you who stay, stay. And the rest of you, I'm going to say this one more time. Votes tomorrow are at 9 o'clock. Votes are at 9 o'clock. Thank you. Europa!